Procesul verbal al uh, ședinței de ieri și textele adoptate sunt disponibile. Există observații? Nu văd niciuna. Prin urmare, procesul verbal este